Stimată colegă, de asemenea, aș vrea să vă rog să reluăm ședința noastră plenară. Procesul verbal al reuniunii de ieri și uh, varianta adoptată este în fața dumneavoastră. Nu am primit niciun comentariu din partea dumneavoastră, nici nu văd vreo obiecție acum din partea dumneavoastră cu privire la procesul verbal, astfel încât procesul verbal al reuniunii de ieri uh, poate fi considerat adoptat.